Good morning, um, everybody. We are... Bună dimineața tuturor! Avem foarte mulți oameni în sală pentru că e reuniunea noastră comună împreună cu Comisia Jurii, așa că aș dori să îi urez bun venit și domnului Svoboda, președintele Comisiei Jurii. Voiam doar să vă informez de asemenea că această reuniune este transmisă pe internet, cum sunt toate reuniunile Comisiei IMCO. Înainte să începem, vă voi da mai multe informații în legătură cu procedura pentru această reuniune. Aș dori să o felicit chiar dacă nu este aici, dar poate să vadă după aceea, să o felicit pe Roza Tun, pentru că ieri, am reușit să ajungem la un compromis cu Consiliul și Comisia cu privire la dosarul pe blocarea geografică. Cred că este un pas important înainte pentru piața internă. Așa că felicitări doamnei Tun, tuturor raportorilor din umbră și vreau să îi mulțumesc și Ditei Șaranțova, îi mulțumesc Ditei pentru faptul că ne-a dat informații despre a prezidat trialogul și te rog să ne dea niște informații. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte, stimați colegi. Într-adevăr, ieri seară am reușit să cădem la o înțelegere cu Consiliul pe blocarea geografică. Cred că e un prim pas, așa i-aș spune, cu privire la blocarea geografică. Așa cum știți, a fost un dosar important și unul dificil, atât din perspectiva Parlamentului European cât și din a Consiliului. Înainte de toate aș spune că Parlamentul a reușit să își apere interesele cheie ofensive. Nu am reușit uh, să o facem în ceea ce privește domeniul de aplicare, însă Comisia a prezentat o declarație, o declarație care va face parte din regulament în care își propun, doamna președinte, vă rog să faceți liniște, mulțumesc. Așa că va exista o clauză de revizuire, în uh, doi ani Comisia va analiza toate chestiunile pendente cu privire la domeniul de aplicare, mai ales în ceea ce privește conținutul cu copyright. Am avut o discuție îndelungată pe mai multe chestiuni, mai ales despre intrarea în vigoare. Am reușit să obținem un termen de 9 luni. Cred că este un lucru extraordinar, pentru că în realitate înseamnă că uh, consumatorii vor putea să profite de nediscriminare atât în mediul online cât și în cel offline înainte de următoarele cumpărături de Crăciun. Nu voi intra în detalii, vă vom oferi o privire de ansamblu aprofundată atunci când doamna raportor, doamna Tun, va fi alături de noi, însă cred că rezultatul este unul echilibrat, e un lucru bun și, cum vă spuneam, e un prim pas. Ceilalți vor urma în doi ani, când revizuirea va fi pregătită de comisie. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim, Dita, pentru informații. Înseamnă că putem să începem reuniunea noastră. Așa cum știți, este o reuniune comună, IMCO Juri, așa că aș dori să le urez bun venit tuturor membrilor de la juri la reuniunea noastră și vom uh, vota contractele de furnizare de conținut digital, acest dosar. Raportorul, raportor sunt doamna Gebhardt și domnul Fos. Vă amintesc că s-au depus 988 de amendamente, incluzând 920 de amendamente pentru proiectul de raport și nici măcar nu le numărăm pe cele din avizul liber. Așa că aș dori să îi felicit, bineînțeles, pe ambii raportori pentru toată munca făcută, să le mulțumesc și raportorilor din umbră din ambele comisii pentru colaborare și pentru munca făcută la reuniunile comune, la care s-a ajuns la 86 de amendamente de compromis între grupurile politice. Aș dori să mulțumesc și raportului IMCO pentru dosarul privind bunurile, Pascal Arimo și uh, raportului de la jurii din umbră Heidi Hautala, nu știu unde se află, da, Heidi Hautala, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru colaborare și pentru contribuția avută la reuniunile raportorilor din umbră, astfel încât am reușit să asigurăm coerența între dosarul privind bunurile și dosarul privind contractele de furnizare de conținut digital. Vă mulțumesc. Sub regula 53 adoptată la data de 21 noiembrie 2016. Aici avem 51 de amendamente. Aceste amendamente au fost adăugate listei noastre de vot de astăzi. Aș dori de asemenea să anunț faptul că multe din amendamentele de la LIBE au fost incluse în amendamentele de compromis la care s-a ajuns între grupurile politice. Am prevăzut o oră pentru această sesiune de vot și acum îi dau cuvântul colegului meu, domnul Svoboda, pentru observațiile de introducere. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să nu vorbesc prea mult, vreau și eu să-i felicit pe cei doi raportori pentru munca excelentă. Îmi permiteți-mi să spun că am împărțit prezidarea votului pentru că va fi un exercițiu dificil pentru ambii dintre noi. Votăm proiectul de raport și votăm și mandatul de a intra în negocierile interinstituționale. Cam atât din partea mea. Puteți să preluați din nou președinția. Vă mulțumim foarte mult, domnule Svoboda. Înseamnă că putem să începem cu votul, așa că articolul, voi face eu articolul 1 până la articolul 8 din propunere. Doresc raportorii să intervină acum sau după vot? Acum preferați acum bine minunat, doamna Gebhardt și domnul Vos. Da, mulțumesc, nici eu nu voi vorbi foarte mult, însă cu toate acestea ar trebui să vă dau informațiile de care e nevoie acum. Am amânat de două ori acest vot Cred că a fost un lucru bun, pentru că astfel am reușit să ajungem la amendamente de compromis foarte bune și pozitive. Și nu doar compromis între cele două mari grupuri politice, ci între toate grupurile politice, atât cât a fost posibil. Așa că a meritat să depunem toate aceste eforturi, pentru că atunci vom avea și o poziție solidă în fața Consiliului. Un lucru care e foarte important și pe care ne-l doream. Am reușit să ne asigurăm că protecția datelor, așa cum apare în regulamentul de bază al protecției datelor, va fi respectat și în ceea ce privește dreptul contractual. Și domeniul de aplicare a fost extins în ceea ce privește propunerea pe care a făcuse Comisia Europeană. Am reușit să îmbunătățim situația, am reușit să ne asigurăm că tot ce are de-a face cu conținut digital și cu servicii digitale, fără niciun fel de excepție, intră sub acest domeniu de aplicare al directivei. Nu așa prevăzuse lucrurile Comisia Europeană pentru că spuneau că ar fi toate acestea acoperite prin alte legislații europene, așa că această chestiune a fost una foarte importantă. Apoi am făcut o diferențiere foarte clară între conținutul digital și bunuri și acesta a fost unul din punctele controversate care a existat. Comisia Europeană făcuse o propunere care nu era foarte bună, Consiliul făcuse o definiție de care uh, nici ei nu erau foarte încântați de propunere, pentru că nu era foarte clar, așa că noi am făcut o a treia propunere, care consider că e una mult mai bună și sper că poate să o accepte și Consiliu. Și în al treilea rând, și după aceea vor și încheia, avem, am, avem dispoziții de protecție a consumatorilor foarte puternice, ne asigurăm că în acest domeniu, atât cât e posibil, va exista o armonizare deplină, că va exista o armonizare orientată pe obiectiv, iar legislația care există în statele membre, în multe domenii, aici ne asigurăm că aceasta nu va fi pusă sub semnul întrebării, pentru că e foarte important și din punct de vedere politic să le arătăm cetățenilor că nu li se iau drepturi, nu despre asta e vorba aici, ci despre crearea pieței interne cu respectul tradițiilor în statele membre. Nu a fost foarte ușor să acționăm aici, însă dacă votăm compromisurile la care am ajuns astăzi, eu cred că vom avea o bază foarte, foarte bună pentru negocierile cu Consiliu și de asemenea și o bază foarte bună pentru un cadru juridativ într-un domeniu în care statele membre nu au legislație și să ne asigurăm că sunt protejați consumatorii și că există uh, o cale comună pentru mediul de afaceri și dacă reușim să obținem toate acestea, atunci eu sunt foarte fericită, vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gebhard, domnule Fos, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, a fost uh, dificil să muncim în această structură și am avut două doi raportori diferiți, două comisii diferite care s-au ocupat de dosar. Mulțumită cooperării care a avut loc între noi, cred că am reușit să ajungem la un rezultat bun și în linii mari sunt foarte mulțumit de disponibilitatea arătată și de ceilalți pentru a ajunge la o cale comună. Cred că am reușit să obținem lucruri care sunt bune atât pentru consumatori cât și pentru un mediu de afaceri în acest domeniu digital. Și e nevoie de o situație clară și de drepturi clare aici și pentru celelalte domenii și de aceea e important ce a făcut Pascal Arimo în acest domeniu, astfel încât să reușim să aliniem acestea. Așa că eu cred că atât cât s-a putut am reușit să ajungem la ceea ce ne doream. De aceea vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați și îi mulțumesc și secretariatului pentru că nu a fost ușor deloc. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, și eu aș dori să felicit secretariatele, ambele secretariate și să le mulțumesc pentru munca făcută și le mulțumesc și consilierilor grupului și asistenților. Înseamnă că putem să începem sesiunea de vot. În primul rând, amendam, amendamentele 1, 71, 72, identice. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Apoi trecem la compromisul 12. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci, compromisul 13. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 420. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 43. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 434. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Poate ar trebui să verificăm. Verificăm amendamentul 434. Închidem votul și se respinge, da. Amendamentul 435. Cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi trecem la compromisul 28, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 460 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 489 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 492 pentru, votăm împotri, împreună cu amendamentul 490, sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, vom verifica acesta. 492 împreună cu 490. Se adoptă. Amendamentul 493 pentru... Nu, devine caduc, spune doamna președinte. Trecem la compromisul 31 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 67 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, verificăm. Deci verificăm amendamentul 22, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 516 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem apoi la compromisul 40 bis cu 41 și 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi mergem la pagina 28 ni se spune, însă s-ar putea ca paginile să fie diferite de la un grup la altul, la compromisul 50. A găsit toată lumea acest compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Apoi, la 614 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 630 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 634 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci verificăm acum 634, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi îi dau cuvântul colegului, domnul Svoboda, ca să continue. Acum, compromisul 58 pentru, împotrivă, verificăm. Close. Let's close. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul Da. Compromisul 58A Adopted. Ah, yeah, yeah. You're right. You're right. <laughs> Yes, uh, uh sorry, uh, amendment 600... Amendamentul 657, acum? Here. In favor? Pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm din nou. Ok, I close the vote. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 50, spune președinte, 61, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 63 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 678 pentru, împotrivă, îmi pare rău, trebuie să verificăm din nou, spune președintele, la limită. S-a închis. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 69 acum pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 76. Acum 76. Deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul a, nu, îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 872 acum pentru împotrivă, abțineri, e respins. Bine, verificăm. Close the vote. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 80, 80, 80, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 82, ori, pare unde o fi, 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 83 bis, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 85, a, nu, nu, Am greșit eu, spune președintele. Acum votăm amendamentul 900. 979. Da, aici e bun. 979, îmi cer scuze pentru greșeala mea, pentru, împotrivă. Verificăm și de această dată. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 980 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul... A, acum eu preiau. Da. Preiau din nou pentru considerente 69 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 70 pentru împotrivă abțineri e respins. La considerente compromisul 5 Amendamentul 79, da, așa e. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la compromisul 19, spune președinta. La pagina 77 l-a găsit toată lumea compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi compromisul 11, pagina 79. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 173 pentru pagina 81. 173. Amendamentul 173 acum. Cine e pentru? A fost retras. n-am fost informați în acest sens. Deci, e un amendament de la socialiști. A fost retras? Bun. Atunci continuăm cu compromisul 25. Cine e pentru? Nu? Îmi cer scuze. Amendamentul 202. Cine este pentru? 202. 202. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? E respins. Verificăm amendamentul 202. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta. Acum 203 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 204 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Apoi mergem la amendamentul 23, compromisul 23, spune președinta, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, o să merg mai încet. Compromisul 34 acum, cine este pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 256. L-ați găsit? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 256. Acum vă rog. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la 357 L-ați găsit? 357. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. Deci, 357. Uh, Acum verificăm. We close the vote. S-a închis votul se adoptă, atunci putem merge la 362. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai bine verificăm. Deci verificăm 362, vă rog. S-a închis votul. A fost respins. Trecem la 364. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul privind proiectul de raport uh, amendat, uh, vot electronic. S-a închis votul. se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări celor doi raportori. And then now we will vote on the mandate. Veri, uh, votăm acum mandatul pentru începerea negocierilor și de această dată votăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă și de această dată cu o mare majoritate felicitări celor doi coraportori. Se adoptă 55 de voturi pentru și 6 împotrivă. Deci mulțumim încă o dată și felicitări celor doi coraportori. Mulțumesc și copreședintelui, domnului Svoboda. Continuăm după aceea cu uh, reuniunea noastră IMCO. In the voting, amazing. Oh, no. you went so fast.